în prezență. Domnul președinte. Ladies and gentlemen. Domnilor, și domnilor, voi continua în limba cehă ședința de astăzi tocmai începe. Prvním bodem pořadu jednání je... Primul punct pe ordinea de zi este declarația vicepreședintei Comisiei înaltă reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate în legătură cu situația din Venezuela. Și, domnule comisar, aveți cuvântul. Mr. President, uh, honorable members. Domnule președinte, stimați membri,